avea loc astăzi la ora 12. Avem acum pe ordine de zi declarația Comisiei în legătură cu condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor im unui imobil în Bangladesh. Are cuvântul domnul comisar Begut. Vă rog. Thank you, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Prăbușirea Rana Plața în Savar, lângă Dhaka, în Bangladesh, pe 24 aprilie, ne-a șocat pe noi toți. Mai, cel puțin 1127 de persoane și-au pierdut viața și mult mai multe persoane au fost uh, rănite, mai ales tinere femei care lucrau în această uh, clădire. În numele lui uh, comisarului Andor, al doamnei comisar Ashton și a domnului comisar Pibalks, uh, doresc să exprim condoleanțe familiilor victimelor. Mărimea acestui accident, dar și a altora, a dus la îngrijorări în rândul întregii lumi referitor la industria textilă din Bangladesh, dar și în uh, celelalte țări în curs de dezvoltare. Și îngrijorările sunt uh, foarte mari, uh, mai ales în Europa, pentru că Europa este cel mai mare partener comercial al Bangladeshului. De ce discuția de astăzi se, um, se concentrează asupra Bangladeshului? Nu dorim să, să arătăm cu degetul pe nimeni. Uniunea Europeană a reacționat rapid în Bangladesh, dar și în Europa ne-am exprimat îngrijorările, uh, dar și um, um, condoleanțele. Am um, discutat acest subiect în contextul, contextul strategiei uh, noastre în domeniul Asiei de Sud-Est ne-am exprimat uh, îngrijorările în calitate de cel mai important partener comercial al Bangladeshului referitor la uh, siguranța la locul de muncă. Am făcut apel la guvernul Bangladeshului să acționeze imediat. Am făcut uh, referire la nevoia ca Bangladeshul să respecte standardele de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii și am oferit asistență pentru asta am uh, salutat și încurajat uh, eforturile OIM de a aduce la oaltă factorii, actorii interesați în acest domeniu pentru a uh, aborda această problemă. Am spus că luăm în considerare acțiuni inclusiv prin sistemul preferințelor prin care Bangladeshul primește um, acces preferențial la piață fără cote în cadrul uh, unui program special. Mai general, am discutat cu guvernul Bangladeshului despre importanța abordării inegalităților sociale și a siguranței și sănătății la locul de muncă. Am uh, abordat subiectul lanțului de aprovizionare în acest sens. Trebuie uh, ca întreprinderile europene să, își res- să respecte standardele sociale și de muncă și de securitate pe întregul lanț uh, de furnizare. Salutăm că 24 um, de întreprinderi de modă europene, cele mai mari, au, uh, și-au luat un angajament pentru a um, a se asigura că aceste companii din Bangladesh care le furnizează produsele respectă standardele. Am dorit ca mai multe astfel de întreprinderi să se alăture acestei inițiative. La DACA s-au dus discuții cu producătorii și exportatorii pentru a, pentru a uh, rezolva această problemă. Uh, Um, inițiative similare s-au luat cu mari întreprinderi din Europa împreună cu agenții de dezvoltare, reprezentanți OIM și așa mai departe. Este o perioadă în care foarte mulți factori și actori se uh, implică pentru a ajuta Bangladeshul să facă o schimbare. Am transmis un mesaj clar că problema este gravă și trebuie rezolvată. Îmbunătățirea progresivă și uh, consecventă a standardelor de muncă trebuie să aibă loc. Um, voi discuta acest subiect cu uh, ministrul Moni uh, marți la Bruxelles. Am fost încurajați să vedem uh, nivelul uh, foarte înalt al misiunii OIM în uh, Bangladesh care a dus la declarații uh, comune ale lucrătorilor, patronatului, uh, întreprinderilor din Bangladesh, a guvernului. Trebuie prevenite orice noi posibile catastrofe și asta necesită acțiuni imediate în domeniul prevenției incendiilor și așa mai departe. S-a adoptat în martie un plan în acest sens. Trebuie adaptată de asemenea legislația în domeniul securității muncii. Și s-au făcut pași în această direcție. OIME este o organizație puternică și garantează standarde acceptate internațional. Această declarație comună făcută împreună cu OIM trebuie acum să fie pusă în uh, practică. Bineînțeles, nu pot fi rezolvate toate problemele peste noapte, dar este nevoie de angajamente uh, în acest sens și noi suntem și de sprijin și noi suntem dispuși să sprijinim. Uh, de asemenea, uh, dorim ca Bangladeshul să adopte standardele internaționale de muncă și să coopereze cu OIM în acest sens. Dorim de asemenea să promovăm o mai bună cultură de prevenție în acest sens. Uh, facem apel la întreprinderile din Bangladesh să aibă activități de responsabilitate socială uh, corporatistă, dar și uh, facem apel să adopte standardele OCDE referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor. companiile europene ar trebui să ia pașii necesari pentru a se asigura că drepturile omului sunt respectate în uh, lanțul lor de furnizare conform uh, prevederilor europene. Vom coopera cu partenerii sociali și cu companiile pentru a atinge acest obiectiv. Planificăm să avem în continuare un dialog constructiv cu autoritățile din Bangladesh și să ne îmbunătățim cooperarea cu OIM. Vom coopera cu uh, părțile interesate și vom sprijini acțiunile partenerilor noștri din domeniul textil. Um, am discutat deja despre pașii următori ce pot fi luate pentru a asigura un uh, lanț de aprovizionare durabil. Vom lua în considerare finanțarea anumitor proiecte pentru a sprijini astfel de uh, măsuri. Deja finanțăm uh, proiecte care sprijină uh, guvernele, dar și întreprinderile pentru a asigura conformitatea cu standardele internaționale. Cooperăm, uh, ide, dorim să cooperăm cu um, autoritățile în domeniul prevenției incendiilor, cele care se ocupă de siguranța la locul de muncă și sănătatea la locul de muncă. După cum am spus, nu trebuie să subestimăm uh, amploarea problemei și faptul că ea nu se uh, rezumă la Bangladesh sau la sectorul textil. Asta subliniază numai cât de multă muncă este necesară. Și Parlamentul European are un rol important de jucat mai ales uh, în a-și urma rezoluția din ianuarie și uh, prin continuarea contactelor cu, parlamentelor cu parlamentele naționale. Mulți uh, deputați au, din Bangladesh au legături cu industria textilă și pot să ajute prin cooperarea cu Parlamentul European. Să rezum, am, avem un dialog cu guvernul din Bangladesh. Acesta este parla, partenerul nostru, însă uh, munca noastră trebuie să aibă și un obiectiv și obiectivul nostru ar trebui să fie ca standardele de muncă să fie mai bune în Bangladesh. Despre asta este vorba. Eu voi fi foarte strict în acest uh, sens. Dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, voi solicita crearea unei anchete. Mm, pornirea unei anchete. Este un proces, lucrurile nu se pot schimba de pe zi, de a, de pe, zi pe alta, însă un proces trebuie să aducă rezultate. În al doilea rând, cred că um, întreprinderile europene, um, cei care sunt mari clienți, de fapt, um, a industriei textile din Bangladesh, au și ele o responsabilitate. Trebuie să-și asume responsabilitatea pentru lanțul de furnizori. Vom uh, organiza o reuniune la nivel înalt cu, acest, cu reprezentanții acestor întreprinderi, sper că în iunie, uh, și doresc să văd acțiuni concrete din partea acestor companii. Acestea au semnat deja un fel de cartă, dar uh, acțiunile trebuie să fie foarte concrete și aceste întreprinderi pot să-și asume responsabilitatea pentru lanțul furnizorilor și lanțul de aprovizionare. Și nu în ultimul rând, Aici nu este vorba despre comerț, pentru că comerțul trebuie să respecte câteva reguli elementare. Bineînțeles, comerțul este important pentru Bangladesh. Comerțul a făcut în așa fel încât milioane de femei, milioane, milioane de persoane să-și găsească un loc de muncă. Dar este vorba de respectarea drepturilor fundamentale ale omului, despre respectarea demnității umane. Uh, și când ne uităm la priorități, demnitatea vine înaintea comerțului. Grație, comisario. La parola. Mulțumesc, domnule comisar. Au acum cuvântul oratorii numele grupurilor politice, numele grupului PPE. Domnul Caspari, trei minute. Doamnă președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, cred că Um, ați vorbit foarte mult pe placul nostru, mai ales prin ultima dumneavoastră frază, pentru că mai mult de o mie de victime într-un, într-un astfel de accident uh, este ceva ce ne afectează pe noi toți. Se pune întrebarea aplicării regulilor și cred că oricât am fi de afectați, este important să nu uh, criticăm numai întreprinderile uh, care vând haine, pentru că uh, de multe ori uh, prețul fi, și de multe ori poate să fie și, pot să fie și haine foarte scumpe care sunt vândute aici. Uh, uh, și care au furnizori în uh, Bangladesh. Um, prețul de vânzare nu corespunde cu standardele de muncă în, um, în fabrici. Uh, în, ac- în același timp, boicotul nu este un răspuns pentru că milioane de oameni lucrează în această industrie textilă și pentru standardele de acolo câștigă peste medie mă întreb dacă Standardele sunt o problemă dacă mă uit la legislația din Bangladesh. Mie mi se pare că de cele mai multe ori a fost vorba de fapte criminale, de infracțiuni. Dacă ne uităm la clădirea în care era această fabrică, era foarte clar, era evident că multe lucruri nu erau în regulă și că dreptul nu e, că legea nu era respectată. În același timp și autoritățile din Bangladesh trebuie să își pună întrebarea dacă au făcut suficient pentru a se asigura că legea este respectată. Eu îmi doresc să nu creăm un nou colonialism, un nou imperialism față de aceste uh, țări. Ceea ce îmi doresc este să uh, avem oferte sincere de asistență, uh, să să împărtășim uh, experiențele noastre pe care le-am uh, acumulat de-a lungul uh, anilor în domeniul prevenției incendiilor și așa mai departe. Um, mă bucură faptul că domnul comisar a subliniat cooperarea cu OIM. Pentru mine însă ar fi uh, bine dacă am putea să ne gândim la politica noastră comercială, la politica noastră externă și de securitate comună, pentru a vedea cum putem, în cadrul acestora, să oferim asistență, dar să nu impunem nimic. De asemenea, în ceea ce privește uh, dialogul cu întreprinderile, m-ar bucura dacă nu ați vorbit numai despre standarde și lanțul aprovizionării, ci cred că marile întreprinderi uh, uh, comerciale au o responsabilitate de a include în gama lor de produse produse din comerțul echitabil. Ehm, iată, în, ehm, în domeniul cafelei, putem, din acest domeniu putem lua un exemplu. Ehm, cred că și marile lanțuri eh, comerciale ar putea include produse din comerț echitabil. Pentru că, iată, nu avem nevoie de solidaritate a bogaților pentru bogați, avem nevoie de o solidaritate a consumatorului european pentru oamenii din aceste țări. Mulțumim. În numele SND, doamna de Kaiser, un minut și jumătate. Merci. Mulțumesc. Uh, când mi se spune că exploatarea omului de către om uh, este în domeniul trecutului, eu aș spune nu. E, s-a deplasat doar în altă regiune a lumii. Ce se întâmplă în Bangladesh uh, um, este o crimă. Pentru a vinde haine ieftine, firme ca H&M, Zara și altele exploatează um, oamenii în Bangladesh, de exemplu, care este al doilea exportator de textile în lume după China. Ucraina. În ianuarie și martie 2013, acest Parlament deja s-a exprimat în legătură cu um, aceste problemă. Um, catastrofa recentă uh, este atât de enormă încât trebuie denunțată um, cupiditatea investitorilor uh, rocari. Uh, um, modul orb în care consumăm, um, corupția autorităților locale uh, și comportamentul firmelor multinaționale. Catastrofele mari industriale au uneori și efecte pozitive. Uh, catastrofa de la Marsinel în Belgia în 56 a dus la lansarea unor noi uh, uh, unor proiecte majore privind securitatea în siderurgie. O catastrofă în domeniul chimiei a dat naștere unor directive în acest domeniu. Să sperăm că drama de la DACA va avea același impact. Ați spus, domnule comisar, că s-au luat deja mai multe măsuri la nivel legislativ, la nivelul dialogului social și așa mai departe, în ceea ce privește un plan de acțiune și uh, în ceea ce privește acest acord privind securitatea și condițiile de muncă cu uh, firmele străine, sper că se va face ceva, că aceste măsuri vor fi puse în practică. E vorba de responsabilitatea noastră aici și vă rog, cum am rugat aseară, ca multinaționalele americane um, Vă semnalez că, sem- că multinaționalele americane nu au semnat acest acord și trebuie, în cadrul unui acord de liber schimb cu Statele Unite, să abordăm această problemă. Mulțumesc! Al... Mulțumesc în numele grupului ALDE are cuvântul uh, domnul Benion. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim și eu condolențele pentru familiile victimelor. Trebuie să înțelegem că nu doar că există oameni care și-au pierdut uh, rudele, ci și-au pierdut și mijloacele de trai. Și uh, acolo nu există același uh, sistem de sprijin din partea statului uh, ca în Europa. Este o tragedie că la câteva luni după incendiul din fabrică uh, dacă s-ar fi schimbat uh, standardele de siguranță, pentru că lucrătorii deja au, uh, au spus că existau probleme, uh, nu s-ar mai fi întâmplat această tragedie. Mă bucur că guvernul din Bangladesh a reacționat foarte rapid și a inițiat uh, niște reforme ale dreptului muncii și a introdus inspecții, dar trebuie să ne asigurăm că aceste reforme sunt puse în aplicare și nu doar adoptate. Salut de asemenea și uh, acordul în privința uh, siguranței uh, în cazul uh, incendiilor pentru uh, vânzătorii cu amănuntul, dar din păcate nu toți au făcut acest lucru și au semnat acest acord. Deci trebuie să ne amintim că în aceste fabrici, aceste fabrici sunt folosite de mai multe firme de îmbrăcăminte și ar trebui să avem un singur sistem coerent ca să ne asigurăm că siguranța este într-adevăr respectată. Salut declarația comisarului, mi s-a părut una destul de dură și aș vrea să știu un pic mai multe despre ce am putea face pentru a avea o abordare coerentă cu partenerii americani în ceea ce privește comerțul internațional cu Bangladesh și cum am putea utiliza uh, preferințele generalizate ca uh, pârghie. Sunt de acord cu vorbitorul de la PPE că nu ar trebui pur și simplu să ne retragem și să boicotăm uh, produsele din Bangladesh, pentru că există foarte mulți oameni care depind de uh, aceste lucruri în Bangladesh și vreau să știu uh, cât de departe va merge Comisia în acest sens. Deci avem nevoie de măsuri acum, pentru că deja prea mulți oameni au murit și toate aceste tragedii ar fi putut fi împiedicate. Mulțumesc! Mulțumesc. numele are uh, Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervin și în numele, în calitate de uh, președinte a uh, delegației cu pentru Asia de Sud. Uh, și eu aș dori să mi exprim condoleanțele față de familiile celor care au fost uciși în mod tragic. Acum câteva zile, Bangladeshul a evacuat un milion de persoane uh, pentru că urma să vină un ciclon. Am văzut pierderi de proprietate, uh, arbori dezrădăcinați. De ce mă refer la asta? Uh, spun pentru că arată ce se poate face pentru a reduce riscurile când guvernul și societatea civilă luptă și lucrează împreună pentru a reduce riscurile. Aș putea să mă refer și la domeniul naval. În domeniul textil avem peste 4 milioane de persoane, majoritatea lor uh, femei care uh, ar trebui să poată să se întoarcă în siguranță acasă la finalul unei uh, zile de lucru mm, cu un salariu decent. Bineînțeles, această catastrofă a crescut presiunea politică și uh, conștientizarea. Am văzut un uh, răspuns pozitiv, mă, bucur, mă bucură faptul că OIM este implicată și că Uniunea Europeană își uh, exprimă sprijinul. Uh, ce, uh, s-au adunat uh, la oaltă patronatele, lucrătorii, uh, cei care lucrează în domeniul prevenției invențiilor și așa mai departe. Uh, și este un lucru bun. Cred că presiunea nu trebuie să scadă inclusiv asupra întreprinderilor europene. Este nevoie de asemenea de inspecții la fața locului. De asemenea, am discutat și despre alte măsuri în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor noi nu vom sprijini eliminarea acestor aspecte din rezoluție. Planul de acțiune este binevenit, uh, consolidează rolul sindicatelor și acest lucru este foarte important uh, și uh, capacitatea de a se organiza în mod liber. Și de asemenea de a trage la, la răspundere conducerea, pentru că asta lipsea la Rana Plaza. Trebuie să existe inspector care să își poată face munca fără intervenții externe. De asemenea, bineînțeles, uh, um, prevenția uh, trebuie să fie un stimul Uh, dar în același timp cred că trebuie să prevedem uh, stimul și în uh, acordul cu India, pentru că și acolo există un mare sector textil. Mulțumesc în numele CER, domnul Tanoc, un minut și jumătate. Doamnă președinte, cu toții dorim să transmitem condoleanțe poporului din Bangladesh pentru dezastrul oribil de la fabrica Rana Plaza de la Dhaka. Uh, în Londra, în uh, zona mea uh, avem uh, o comunitate din Bangladesh de peste 150.000 de locuitori și au rude care au murit în acest dezastru. Proprietarii neglijenți ai clădirii ar fi trebuit să respecte standardele care există în legea din Bangladesh. Această țară riscă acum să fie marginalizată Um, dar și alte țări din regiune suferă de probleme uh, similare. Bangladeshul este o țară pe care o respect, este o democrație stabilă pe care trebuie să o sprijinim. Într-adevăr, există probleme sistemice în industria textilă care trebuie să fie realizată de producători uh, și de cei care vând textilele, precum și de autorități. Dar, marginalizând această țară, nu obținem nimic. Um, cred că este o măsură retrogradă să amenințăm cu uh, eliminarea condițiilor preferențiale pentru această țară. Trebuie să cooperăm în mod constructiv cu guvernul din Bangladesh ca parteneri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru ca o astfel de strategie să nu se mai repete. Bineînțeles, uh, importatorii uh, europeni de textile trebuie să monitorizeze cu mai multă atenție uh, lanțul textilelor pentru a se asigura că standardele sunt aplicate. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele grupului GUE are cuvântul domnul sau doamna Scholz. Domnul Scholz, mulțumesc, doamnă președinte. Rar se întâmplă ca grupurile Parlamentului nostru să adopte cu așa o mare unanimitate o rezoluție. Catastrofele din, uh, zona, din domeniul textil în Bangladesh ne-au afectat pe toți Dar ce se întâmplă cu cei numai, să spunem, șase morți uh, la o fabrică de, de um, încălțăminte sportivă care produce, de exemplu, um, Adidas și Asics? Și noi uh, purtăm, și noi europenii purtăm o, o vină în aceste cazuri uh, și în aceste catastrofe. Prin comportamentul nostru putem să și prin uh, presiunea costurilor uh, putem să jucăm și noi un rol. Majoritatea acestui for până acum a votat împotriva uh, solicitărilor grupului meu pentru a, a se reglementa comportamentul concernelor europene. Este vorba despre drepturile omului și despre protecția uh, mediului, însă nu s-a, durut, nu s-a dorit uh, impunerea acestor reglementări. Sper că începeți să vă răzgândiți, stimați colegi, și fac apel la comisie, v-am ascultat cu foarte mare atenție, domnule comisar, fac apel la Comisie să uh, facă propunerile legislative necesare, să nu-i mai lăsăm pe antreprenorii fără scrupule să scape nepedepsiți. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează ceilalți uh, vorbitori, uh, domnul Svensson. Holman. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bineînțeles, și eu, așa cum au spus și ceilalți vorbitori, Doresc să spun că este îngrozitor să ne gândim câți oameni au avut de suferit în această poveste tragică, dar vreau să-i mulțumesc comisarului pentru declarația făcută. Activitățile din spatele declarației dumneavoastră sunt apreciate de noi toți și uh, în acest tip de situație e foarte ușor să te întorci și să ceri legislația mai aspră. Și evident că trebuie să vorbim și despre legislație și despre procesul de luare a deciziilor, dar foarte adesea și nu vorbim aici doar despre Bangladesh, aflăm că există deja niște acte legislative în vigoare, dar acestea nu au fost puse în aplicare cum trebuia. Așa cum a spus și domnul Tană, cred că este important să lucrăm împreună cu autoritățile și nu ar trebui să ne purtăm ca și cum Uniunea Europeană este un legiuitor universal, pentru că nu asta suntem. Mai este un punct care ar trebui să fie subliniat ca urmare a ceea ce a spus domnul comisar. Vorbim aceste probleme legate de drepturile omului și de libertățile individuale la care ar trebui să avem acces cu toții sunt extrem de importante și declarația ONU în privința drepturilor omului spune la articolul 3 libertate și securitatea persoanelor. Și la articolul 23 spune de asemenea că orice persoană are uh, dreptul să-și aleagă locul de muncă și să aibă condiții de muncă adecvată și protecție împotriva șomajului. Toată lumea, fără niciun fel de discriminare, are dreptul la plată egală pentru muncă egală. Toată lumea care lucrează are dreptul la remunerație echitabilă care să asigure pentru sine și pentru familia sa o existență uh, sub semnul demnității umane și care să fie suplimentată, dacă este nevoie, prin alte mijloace de protecție socială. Oricine are dreptul să formeze sau să se înscrie în sindicate pentru protejarea acestor uh, interese. Doamnă președinte, cred că acest lucru nu s-a spus suficient de tare, în ciuda faptului că au semnat atât de multe țări această convenție. Mulțumesc. Grazie, onorevole Lange. Două minute. Mulțumesc, domnul Lange, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Prețul de import mediu pentru un uh, jeans din Bangladesh este de 6,50 euro când ajunge în Europa. Când uh, vedem acest preț, știm că acest preț este obținut numai cu un dumping social și de mediu. Pentru că acest uh, pantalon nu se va vinde în Europa cu 7 euro, ci cu 50, 60, uneori peste 100 de euro. Aici este foarte clar că responsabilitatea este a, um, pe întregul lanț um, al aprovizionării. Și văd cum se pune presiunea asupra Bangladeshului și trebuie să se pună pentru ca standardele să fie respectate. Însă important este ca sindicatele să fie consolidate. Trebuie să ca colegii din Bangladesh să aibă Uh, dreptul să lupte pentru salarii uh, echitabile uh, în țara lor, dar uh, și să lupte pentru standarde de securitate și de sănătate, fără să riște să fie um, să, să fie concediat sau să sufere alte sancțiuni. Însă, ce fac întreprinderile noastre în același timp? se poate să trebuiască să aibă loc două catastrofe pentru ca întreprinderile să se declare uh, dispuse să crească standardele în aceste întreprinderi? De asemenea, există concerne care nu au semnat uh, această declarație, cum ar fi Metro sau NKD. Eu cred că întreprinderile europene trebuie să aibă o responsabilitate pentru întregul lor lanț de aprovizionare. Deci, domnule comisar, când discutați în iunie cu întreprinderile, um, faceți presiune asupra lor pentru ca acestea să respecte standardele OCDE în toate, um, în tot pe lanțul aprovizionării și asta nu numai în Bangladesh, ci în toate statele. Mulțumim, domnul Gerrans, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană este cea mai mare piață de export pentru produsele textile din uh, Bangladesh, dar cetățenii de acolo au plătit cu viața condițiile de muncă execrabile. Sunt sute, iar cei care suferă de sechele în urma catastrofelor recente sunt mii responsabilitatea uh, importatorilor produselor făcute în Bangladesh uh, uh, trebuie pusă în cauză pentru a pune capăt indiferenței, având în vedere drama care se confruntă lucrătorii din țările în curs de dezvoltare, mai ales femei. E nevoie de un schimb al obiceiurilor de consum pentru a îmbunătăți situația. Trebuie să fim conștienți însă că toate aceste măsuri și inițiative nu sunt suficiente Problema este că trăim într-un sistem de schimburi comerciale care tolerează uh, practici uh, din secolul XIX pentru uh, a câștiga piețe din secolul 21. Comisarul de Gucht dorește să aplice standardele Organizației Internaționale a Muncii. A vorbit despre standardele OCDE fără a uita responsabilitatea socială a întreprinderilor europeni foarte bine. Dar când spune că aici nu e vorba de probleme strict comerciale, aș dori să îl invit să-și precizeze um, expresiile, pentru că dacă toate măsurile pe care le-a evocat nu duc rezultatele dorite, Comisia nu consideră că Organizația Mondială a Comerțului ar trebui să ia măsuri pentru a obliga întreprinderile și țările direct responsabile de acest sclavagism modern pe care denunțăm cu toți în acest uh, hemiciclu pentru a doua oară în acest an? Grazie. Prima di prosegu... Mulțumesc. Înainte de a continua dezbaterea, aș dori să urez bun venit unei delegații din Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul Mexican, condus de doamna senator